Cred că popoarele europene trebuie să fie asociate șefilor de stat uh, atunci când se ia o poziție la, uh, în legătură cu astfel de teme importante. Foarte mult pentru acest, vă mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Am să vă dau un răspuns în scris. Acum putem să mergem mai departe la raportul colegei noastre, uh, doamna Ani Podimata. Vă rog, uh, o invit pe doamna Podimata să ia cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, Dați-mi voie să mulțumesc uh, colegilor mei, raportorii din umbră și secretariatul Comisiei ECON, precum și coordonat actorilor politici pentru o contribuție constructivă la acest raport și pentru eforturile pe care le-au făcut, uh, ajutându-mă să ajung la un acord privind acest uh, raport. Acest uh, raport din propria inițiativă nu putea să apară într-un moment mai bun. Motivul este faptul că criza care afectează zona euro a dus la resurse bugetare scăzute, la austeritate bugetare, programe de austeritate bugetare adoptate de majoritatea statelor membre și de asemenea supune unor presiuni bugetul comunitar în sine, așa cum am văzut cu toții atunci când am uh, discutat uh, despre noul uh, cadru financiar. Cetățenii europeni sunt cei care poartă povara pentru că veniturile lor scad, pentru că suntem confruntați cu instabilitatea locurilor de muncă și au drepturi și avantaje sociale tot mai reduse. Cred că concluzia pe care o putem trage cu toți este că statele membre trebuie urgent să facă rost de fonduri și de resurse uh, care să ajute la redresarea economiilor noastre în Europa. O redresare echilibrată și fără inegalități și disparități. Numai în acest fel putem să creăm condițiile potrivite pentru a pune în aplicare strategia Europa 2020 și aceasta este singura cale în care putem să vorbim despre uh, o uh, piață internă adecvată, robustă pentru cetățeni. Deci avem nevoie de noi resurse și avem nevoie de ceea ce scrie în raport și o să citez uh, creșterea instrumentelor fiscale actuale și reducerea cheltuielilor publice nu sunt suficiente și nu sunt o soluție viabilă pentru uh, a face față provocărilor europene și mondiale uh, instrumentele financiare inovatoare pot să joace un rol cheie. Motivul este că acestea pot să-și aducă o contribuție majoră la crearea de noi resurse pentru bugetele naționale și pentru bugetul Uniunii Europene. Totuși, dragi colegi, nu este suficient. Și dați-mi voie să uh, vă spun că nu este singurul avantaj al finanțării inovatoare. Dacă finanțarea este inovatoare, asta nu înseamnă că se găsesc numai noi resurse, dar este important să se netezească calea pentru o uh, schimbare a modelului actual de fiscalitate, unde povara fiscală, cea mai mare parte a acesteia, uh, este pe uh, forța de muncă, pe întreprinderi și pe investițiile în producție. Valoarea adăugată, ceea ce numim noi, noi dublul avantaj, înseamnă nu numai noi venituri, ci uh, ele pot să joace un rol de reglementare. Ele pot să descurajeze practicile nocive nu numai în sectorul financiar, dar atunci când este vorba și de mediul. Există patru capitole importante fiscalitatea în sectorul financiar, euroobligațiunile, uh, taxa pe carbon și dezvoltare. Atunci când este vorba de Uh, fiscalizarea sectorului financiar, suntem cu toții de acord asupra unei premize, și anume că uh, sectorul financiar a dus povara crizei și Totuși, în ciuda crizei, au apărut profituri uh, foarte mari, însă este subfiscalizat pentru că există această pătură acoperitoare a scutirii de TVA. Acest lucru este reflectat în cifrele care arată cum tranzacțiile financiare au crescut și s-au dezvoltat uh, în ultimile decenii. Și asta înseamnă că uh, s-a a trecut uh, de la rolul său, s-a îndepărtat de rolul său și anume să pună la dispoziție financiară pentru economia europeană. Acest lucru este reflectat în comunicarea recentă privind uh, uh impozitarea sectorului financiar. Vorbim despre uh, o injustiție uh, flagrantă. Dacă doriți uh, să mai vorbiți un minut, spune președintele, este în regulă. Dar apoi, la sfârșit, nu o să mai aveți uh, timp de intervenție. Vă rog să continuați, spune președintele, doamna Podimata. Așadar, cred că este o injustiție flagrantă care trebuie îndreptată și trebuie să transmitem cetățenilor europeni un mesaj foarte clar și anume că am învățat lecția din criză și uh, că dorim o distribuire egală și corectă a poverii și vom lua toate măsurile la nivel european și mondial pentru ca sectorul financiar să joace rolul său important și anume să ofere creditare și finanțare pentru economia reală. Există un consens că principalul instrument fiscal uh, care trebuie uh, utilizat este taxa pe tranzacțiile financiare pentru că aceasta este proporțională cu uh, legalitatea tranzacției și calitatea acesteia. Așa cum se spune la alineatul 13, taxa pe tranzacții financiare ar putea uh, să uh, îndrepte o serie de modele dăunătoare uh, și ar putea să reducă uh, speculațiile. Este clar că prima noastră uh, uh, grijă este să existe o, o taxă globală, însă uh, sigur, în ciuda unor declarații foarte ambițioase, speranța a fost uh, mai mare înainte, dar și acum există o speranță globală pentru uh, taxa pe tranzacții financiare, TTF. Dar credeți că acest lucru este suficient? Credeți că cetățenii noștri vor fi convinși de acest lucru? Știu că nu va fi deloc ușor. Știu că nu este ușor să te asiguri ca Consiliul să adopte în unanimitate o astfel de decizie. Mai am un, uh, o jumătate de minut, spune doamna Podimata. Președintele, am 4 plus 2, ceea ce înseamnă 6, nu, 5 plus 2, spune doamna Podimata. Președintele, bine, jumătate de minut, vă mulțumesc, spune doamna Podimata. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să închei ceea ce tocmai spuneam. Chiar dacă nu este ușor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 Am avut deja oportunitatea de a participa de câteva ori la dezbateri cu dumneavoastră pentru a vedea cum anume putem face ca băncile să suporte costurile crizei. După cum știți, Comisia pregătește acum un studiu uh, aprofundat de impact în ceea ce privește impozitarea sectorului financiar. Acesta va fi gata în vara anului 2011. Studiul respectiv va permite Comisiei să facă o propunere adecvată în ceea ce privește măsurile politice necesare. Mai mult decât atât, analizăm și impactul cumulat um, asupra uh, instituțiilor financiare și vom prezenta uh, rezultatele mai târziu în decursul acestui an. În acest context, v-aș încuraja să așteptați rezultatul studiului de impact înainte de a vă asuma o poziție fermă în ceea ce privește introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivel european, TTF. În ceea ce privește impozitarea emisiilor de dioxid de carbon, sunt de acord că modelul actual nu uh, ține seama de principiul răspunderii poluatorului. Uh, susțin așadar o revizuire comprehensivă a directivei privind taxarea energetică, astfel încât emisiile de dioxid de carbon să devină criteriul de bază pentru impozitarea produselor energetice. O propunere pentru această directivă este prevăzută pentru vara acestui an. Am ascultat și îngrijorările noastre în ceea ce privește riscul scurgerilor de carbon. Comisia este pentru alocarea de subvenții și accesarea creditelor internaționale prin sistemul internațional uh, de certificate de emisii. Sunt convins că se poate găsi o soluție în sistemul actual, soluție care poate fi inclusă în revizuirea directivei. În ceea ce privește euroobligațiunile, Comisia recunoaște că emiterea la comun de euroobligațiuni ar putea să favorizeze piața și sprijinul pentru moneda euro ca monedă internațională.

domnul Jean-Paul Gauzès. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. În primul rând vreau să fac două remarci de formă. Doamna raportor a salutat munca celor care au colaborat la acest raport și este adevărat că a avut loc o activitate de colaborare și în grupul nostru doamna Hübner, care a fost raportor uh, fictiv. Grupul socialist însă a depus o rezoluție alternativă, ceea ce înseamnă că votul se va uh, axa pe un uh, document care nu a făcut obiectul unei concertări. A doua remarcă politică, nu îmi stă în obicei, este că aici creăm o poziție artificială atunci când este vorba de taxa pe tranzacții financiare, TTF. Poziția grupului nostru este clară. Suntem pentru o astfel de taxă la nivel mondial, suntem de acord ca Europa să experimenteze, dacă nu se poate la nivel mondial, să o experimenteze Europa, însă nu putem să ne lansăm în astfel de decizii fără să existe un studiu de impact serios care să permită uh, verificarea uh, Uh, uh, afectării sau nu a competitivității piețelor europene. Vreau să vă spun clar, domnule comisar, poziția PPE nu este o poziție pentru a atrage de timp sau de așteptare, de expectativă. Cerem cu vigoare ca studiul de impact, despre care am vorbit în mai multe rânduri în acest Parlament, să fie uh, făcut în cel mai scurt timp, astfel încât să se poată lua o decizie în cunoștință de cauză. Uh, sigur există anunțuri în jurnale europene și apoi există o gestionare serioasă care trece printr-o bună uh, cunoaștere a argumentelor pro și contra și printr-o uh, bună politică care trebuie pusă în aplicare cât mai rapid cu putință. Președintele, mulțumesc colegul nostru Udo Bulman, și democrat. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Șemeta, îmi pare rău, spune vorbitorul. Nu ajunge ceea ce declarați dumneavoastră. Aveți această sarcină uh, primită din partea Parlamentului European de a verifica, deci de a verifica în ce mod putem să acționăm chiar și în sensul unei taxe pentru relație financiare. E bine, nu ați dat curs aceste solicitări până acum. Știm care este poziția dumneavoastră, a fost declarată și în scris. Uh, dumneavoastră vreți să impozităm pe micii actori de pe sector, din sectorul financiar. Sunt aceia care se ocupă de IMM-uri, se ocupă de micii clienți, se ocupă de existența creditelor în societate. Dacă nu vreți și, și dumneavoastră nu vreți să impozitați pe speculanți, pe cei care, iată, învârt milioane de euro și de dolari la nivel mondial și facă economia noastră să fie inechitabil și să fie imprevizibilă. Imprevizibilă atât uh, uh, imprevizibilă în fața tuturor, mai ales uh, în fața celor care doresc să acționeze cinstit pe piață. De aceea poziția noastră nu este suficientă și de aceea instituția noastră trebuie să își găsească propria voce. Îmi pare rău, domnule Gozes. Domnul Gozes este un coleg apreciat și îl apreciez în general, dar de această dată nu are dreptate. Spun acest lucru deoarece iată, diluează poziția formulată deja de instituția noastră. Domnul Gozes, iată, sugerează diluarea acestei poziții și cei care sunt de acord cu domnia sa nu fac altceva decât să dea curs dorilanților comisiei și anume să nu propună un TTF. Azi, iată ceea ce se întâmplă dacă dăm curs solicitărilor domnului Gozes și de aceea ar fi fals să o facem. Așadar, dragi colegi, Cine dorește ca această instituție noastră să capete o voce, cine dorește să recâștige încrederea cetățenilor noștri și, noștri și cine dorește ca cetățenii noștri să privească cu încredere la noi, să creadă că într-adevăr facem ceva pentru a depăși criza, ei bine, acea persoană trebuie ca de această dată să dea curs uh, amendamentului 2 și să dea curs solicitărilor S și D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 De aceea este foarte important să respectăm compromisul la care am ajuns în cele din urmă. Și aici fac un apel în special la colegul Bulman. Este important faptul că în raport se subliniază că avem nevoie de o piață fără obstacole în calea unificării. Este un lucru important pentru creșterea la nivel european. Acum ar trebui să discutăm cum anume am putea finanța proiecte de infrastructură prin uh, obligațiunile europene pentru proiecte. Ar fi, de exemplu, o posibilitate să facem acest lucru. De asemenea, ar fi o posibilitate și să introducem o altă taxă pentru emise de dioxid de carbon, astfel încât să asigurăm durabilitatea. Domnule președinte, este important ca statele membre să atingă obiectivele preformulate. Deocamdată doar Danemarca, Luxemburg, Olanda și Suedia sunt cele care îndeplinesc obiectivele. Sectorul financiar trebuie să fie direct implicat și să dea curs costurilor care până acum au fost suportate de state și de contribuabili. Este vorba despre finanțarea și suportarea crizei economice și financiare. Eu nu consider în acest context că o taxă pe tranzacție financiară reprezintă soluția. Domnule președinte, țara mea a introdus în mod unilateral în anii 80 o astfel de taxă și care a fost rezultatul? În multe sectoare ale pieței financiare am pierdut, am avut mult de pierdut. Sigur, Suedia nu poate fi comparată cu proiectul european, dar să nu uităm că piața financiară este o piață extrem de sensibilă, așadar ar fi important să învățăm din lecțiile Suediei. Riscul care persistă este mare. Efectul de stabilitate spre care se țintește și la care se speră s-ar putea să nu apară în momentul în care Uniunea Europeană introduce singură o astfel de taxă. ALDE susține că o astfel de taxă ar trebui introdusă la nivel global pentru a avea efecte pozitive. Domnule președinte, ALDE spune nu amendamentelor 1 și 2. Acceptăm însă amendamentele domnului Gozes, și anume uh, amendamentul 3. Mulțumesc. Mulțumim, domnule coleg, spune președintele. Acum, din partea verzilor, uh, Philip Lambert. So, pourquoi parlons-nous de ressources innovantes? Est-ce que nous aurions... Mulțumesc. De ce vorbim de resurse inovante? Bineînțeles că nu s-au evitat alte probleme. Pentru a restabili finanțele publice pe baze durabile, ceea ce înseamnă, evident, uh, cheltuirea responsabilă, dar înseamnă de asemenea încasări juste, echitabile și durabile. Și știți că sistemele fiscale care sunt aplicate în prezent în Europa nu răspund acestor criterii, nu asigură guvernelor mijloace de a asigura misiunea de serviciu public când ne gândim la învățământ, cercetare, coeziune socială, nu au putut uh, să limiteze creșterea inegalităților și, de asemenea, efectul distrugător asupra coeziunii sociale și mediului. Dacă e vorba de a taxa industria financiară, de a obține o contribuție justă din partea marilor întreprinderi, dacă e vorba de a pune în aplicare o contribuție clima, energie sau de a lupta cu eficace, eficacitate împotriva evaziunii fiscale și a fraudei, știți că doar la nivel european putem să aplicăm soluții eficace la nivelul statelor membre este inoperant și ne-am plictisit să auzim că toate acestea sunt imposibile, că e nevoie de unanimitate, că e prea complicat. Fără o acțiune comună nu se, ne vor trebui 10 ani ca niciun stat membru din Uniunea Europeană să nu mai fie în măsură să găsească finanțe publice durabile. Ce avem în față în ce privește guvernanța economică, pentru că despre asta e vorba de asemenea, constă în a spune statelor membre. Nu mai cheltuiți atât de mult, legând celălalt braț al încasărilor în spatele dumneavoastră. Acesta e un pact pentru competitivitate. Aș vrea să vă văd cum vă duceți la luptă cu un braț tăiat și cu cel legat la spate. Mi se pare că aici avem o soluție care deschid căi de răspunde chestiunii fiscale și sper că acest Parlament va putea să adopte. Mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Acum Ivor Strejcek din partea conservatorilor și reformiștilor. Předsedo, Eh, na tabuli, která je nad tímhletím jednacím Mulțumesc, domnule președinte. Iată că de data aceasta discutăm despre faptul că acest dosar se numește finanțare inovatoare. Ar trebui însă să discutăm și despre faptul că aici sunt vizate noi formule de impozitare europeană și ar trebui să discutăm cine plătește aceste noi impozite băncile, instituțiile bancare, eu cred că este tocmai. Eu cred că nu este cinstit să afirmăm faptul că băncile sunt vinovate pentru criza economică și financiară. Noi știm foarte bine că există dezechilibre sociale și economice care, iată, fac ca reglementarea pieței financiare să fie atât de dificilă și ca pe alocuri să fie nevoie, o, să fie nevoie de intervenție politică. Știm foarte bine că taxa pentru tranzacțiile financiare este foarte importantă pentru instituțiile europene. Dar dacă o introducem, este foarte probabil ca sectorul financiar să aibă de suferit. Și din acest uh, motiv ar putea să părăsească uh, piața europeană. Ei bine, dacă se va întâmpla așa ceva, atunci evident că vor rezulta noi costuri pentru clienții și consumatorii europeni. Avem uh, acum o situație extrem de dificilă instituțiile europene nu ar trebui să stea cu mâinile în sân, dată fiind această situație. Însă, iată că acum, în loc să discutăm despre programe de austeritate, discutăm acum despre noi metode de impozitare. Dacă, de exemplu, ar fi închise niște agenții costisitoare europene, atunci cu siguranță ar rămâne mijloace financiare prin care să putem promova proiecte eu europene importante. Și încă ceva despre euroobligațiuni. Dacă se votează pentru euroobligațiuni, atunci nu va fi nevoie să facem uh, noi reforme, fiindcă mereu și mereu costurile morale vor fi aprofundate. Noi vom vota împotrivă, fiindcă suntem împotriva unor noi impozite. Mulțumim, spune președintele, doamna, domnul Clute are cuvântul acum. Mulțumesc. Dragi colegi, introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare și această idee nu este nouă. De ani de zile se solicită o asemenea, de, o asemenea taxă, însă în urmă cu câțiva ani nimeni nu considera că ar fi fezabil așa ceva. Iată însă că acum acest subiect este pe ordinea de zi la Parlamentul European împotrivă cu euroobligațiunile și cu taxa pe emisiile de dioxid de carbon. Este bine că se întâmplă acest lucru. Salut inițiativa doamnei Ani Podimata și ideile stipulate în raport. Vom vota în consecință. Sunt instrumente necesare pentru că până acum consolidarea bugetară s-a axat strict pe reducerea cheltuielilor publice. Însă cheltuielile acestea vizează pensionarii, vizează pe săraci, vizează pe cei care depind foarte mult de structura socială. Până acum, autoritățile publice au fost uh, trecute cu vederea. Însă trebuie să mizăm pe importanța acestora pentru consolidarea bugetară și să nu uităm care sunt principalii vinovați pentru creșterea datorilor publice și pentru exacerbarea crizei financiare și economice. Pentru consolidarea bugetară este uh, absolut necesară o introducere de noi impozitări. Sigur că acum au fost trecute la stat uh, datorii uh, private din cauza crizei economice și financiare și trebuie să acționăm în consecință, după cum am spus. Cei responsabili pentru această criză nu sunt acum singurii care suportă consecințele, din păcate. Odată cu taxa pe tranzacțiile financiare, sectorul financiar ar fi catalogat ca fiind principalul vinovat pentru ceea ce a generat criza economică și financiară. Și s-ar transmite un mesaj politic foarte important cu acest raport dacă va fi votat în formula sa actuală. Euroobligațiunile sunt și ele un instrument important și util, fiindcă, iată, uh, euroobligațiunile cântăresc mai mult decât sancțiunile și decât sfaturile bine intenționate. Euroobligațiunile sunt un instrument extrem de important și nu trebuie să, ne gând, să nu uităm că există țări cu surplus uh, bugetar care exportă în terțe state, deci acestea deci am putea aborda și acest subiect. Dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să reziste pe viitor, atunci trebuie să, ca Uniunea Europeană, în formula sa actuală, să dea curs unei uniuni a transferului, doamnelor și domnilor. Sper, dragi colegi, ca în sfârșit să dăm curs acestei propuneri pentru taxa pentru tranzacție financiară, fiindcă este o propunere veche deja de mai bine de un an de zile. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Nigel Farage. Thank you. Mulțumesc. Această teorie uh, a circulat uh, de ani de zile, dar nu a văzut lumina zilei. Ceea ce se propune aici, și asta pentru că Uniunea Europeană este atât de disperată să facă rost de bani, are nevoie de propriile resurse, ceea ce propunem aici este să uh, avem posibilitatea să dăm o lovitură sectorului financiar pentru că nu sunt populari și să introducem această taxă în Uniunea Europeană, ca și cum asta ar crea venituri foarte mari. Îmi pare rău, doamnelor și domnilor, dar trăim într-o economie globală și dacă devenim necompetitivi prin reglementare fiscală, oamenii se vor muta și pot să facă asta în 24 de ore și să facă acest lucru ar uh, însemna uh, să promovăm o economie kamikaze. Uh, în uh, Londra se află cantonat sectorul financiar uh, important și dacă n-aș fi așa de nebun, m-aș gândi poate că este un complot aici să se uh, pună bețe în roate acestui sector însă uh, fondurile speculative au plecat din uh, Londra și dacă continuăm pe această cale, atunci uh, cred că nu va fi bine. A venit momentul ca piețele financiare britanice să se ridice din nou împotriva acestei calități de membru a Uniunii Europeane. Europene. Poate că asta ar fi bine, poate că nu ar trebui să facem parte la acest experiment masiv socialist. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Urmează domnul Martin Ehrenhausen. Domnule Faraj, nu aveți dreptate. Eu spun da unei taxe pe tranzacțiile financiare. Consider că Uniunea Europeană în acest domeniu poate să dea dovadă de faptul că avem nevoie de Uniunea Europeană tocmai pe aceste subiecte. Parlamentul European poate să își dovedească rolul aici și dacă votăm mâine pentru acest raport, atunci vom face un pas extrem de important pentru viitor. Politica poate să ofere răspunsul optim pentru a distruge relațiile defectuoase ce există la nivel economic european. Nu ar trebui ca doar sectorul financiar să fie vizat de această taxă pe tranzacțiile financiare și uh, pentru a genera plus valoare pentru economia reală. Nu, această taxă trebuie să aibă și o componentă socială și să existe un transfer al uh, uh, împovărării fiscale de la cetățeni la celelalte instituții. Trebuie să dăm dovadă de curaj în ceea ce privește plafonul. Un plafon de 0,03-0,05% nu este suficient. Consider că obiectivul nostru ar trebui să fie cel puțin sau până la 0,5%. Și încă o dată spun da unei taxe pentru tranzacție financiare la nivel european. Eu voi vota cu siguranță pentru amendamentul 2 mâine. Mulțumesc! Panu Mulțumesc, spune președintele. Urmează următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Discutăm despre uh, finanțare inovatoare. S-a spus deja că inovația nu înseamnă inventarea de noi impozite doar. Nu înseamnă doar să mizăm pe ceea ce este vechi și să plasăm o etichetă nouă, de exemplu, datorarea statală. De ce este vorba de, în această, despre ce este vorba în această dezbatere? Nu este vorba neapărat despre euroobligațiuni. Grupul meu politic oricum are opinia deja gata formată pe acest subiect. Este strict vorba despre a trage învățămintele din uh, criza economică și financiară. Speculanții trebuie să fie impozitați și ei. Specula trebuie să fie impozitată. Dacă nu se poate la nivel global, dacă nu se poate la nivel G20, atunci cel puțin să o facem noi la nivel european, fiindcă așa trebuie. Consider că nu avem o alternativă și de aceea îmi uh, doresc, nu doar acum aplauze cum a făcut domnul Bolman, doresc ca mâine sprijinul Parlamentului European pentru acest raport să fie maxim, pentru că, iată, împreună cu comisarul putem să ne aliem împotriva acelor state membre și împotriva acelui stat membru uh, despre care am auzit adineauri vorbindu-se despre faimosul City of London. Ei bine, domnule Feregi, haideți să analizăm puțin uh, uh, descreșterea economică a țării dumneavoastră, rata șomajului, uh, să vedem ce s-a întâmplat cu țara dumneavoastră care s-a axat pe sectorul financiar. Dacă s-ar construi, de exemplu, mașini, așa cum facem noi în Germania, în Bavaria, atunci cu siguranță Anglia merge mult mai bine dacă nu s-ar axa strict pe sectorul financiar. De aceea este important să cerem acum această taxă și să o introducem acum. Ne exprimăm pentru aceasta. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc. Domnul Leonardo Dominici, două minute, S Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul doamnei Podimata conține o gamă largă de elemente importante care nu se limitează doar la chestiunea acestei taxe pe tranzacțiile financiare. Raportul este bogat uh, cu elemente de analiză și propuneri și am speranța că se va bucura de un sprijin larg din partea acestui Parlament. Avem aici o bază posibilă pentru o politică fiscală europeană reală nouă de care avem cu adevărat nevoie. Dacă vorbim de armonizare fiscală în acest raport, există și unele propuneri care prevăd armonizarea fiscală care o să vă da forțe noi și o să mărească profilul european. Cu toate acestea, în etapa actuală, dezbaterea se concentrează în special asupra taxei pe tranzacțiile financiare, care s-ar aplica începând sau ca prim pas în Uniunea Europeană. E nevoie de opțiuni curajoase care trebuie aplicate cu echilibru, dar cu siguranță care vine Europei sarcina de a da acest exemplu lumii, iar Parlamentului nostru îi revine sarcina de a trasa sau de a transmite un mesaj politic adecvat. Aș vrea să-i spun domnului Schmidt că respect inteligența și integritatea dumneavoastră, dar să fim atenți cu genul de argumente pe care le aducem. Dacă spunem astăzi că nu suntem capabili să aplicăm o taxă pe tranzacțiile financiare pentru că există paradisuri fiscale, atunci am dat cetățenilor europeni impresia că suntem lipsiți de apărare într-un moment în care multe instituții financiare au început din nou să fie profitabile. Și nu e doar o propunere a socialiștilor. În țara mea, Italia, această propunere se bucură de sprijinul unei game diverse de asociații de liber profesioniști, Mișcarea Democratică Catolică pentru Dezvoltare, între altele. Președintele, mulțumesc. Doamna Silve Golar, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să salut uh, munca colegei noastre Podimata, care într-adevăr a abordat mai multe subiecte delicate. Nu o să vorbesc de euroobligațiuni, vorbesc în raportul meu de, despre guvernanța economică. Uh, vreau să vorbesc despre uh, F, uh, uh, TTF. Avem nevoie de o nouă rețetă și avem dreptul oare în acest Parlament să vorbim uh, în acest Parlament uh, de astfel de probleme? Uh, da, răspunsul meu este da. Cred că este tabur în Europa în acest sens, însă trebuie să o facem. Salut ceea ce a făcut comisarul Șemeta în, alte impozi, în privința altor impozite pentru a demola aceste taburi. Avem nevoie de o taxă taxă pe tranzacții financiare, uh, cred că este interesantă și aș vrea să vă fac trimitere la un document al Băncii Centrale Europene care a organizat uh, uh, Comisia MIFID pasajul privind high frequency trading, aceste operațiuni foarte rapide făcute de calculatoare vedem foarte bine că există evoluții recente și periculoase și mă alătur uh, ceea ce a spus colegul Ferber și anume că trebuie să facem o distinție între acțiunea pieței care permite uh, aducerea de lichidități și uh, acțiuni pur speculative și probabil dăunătoare. Și un al treilea aspect, ultimul, avem oare nevoie de un regulament mondial sau european eu aș vrea să uh, întreb ce înseamnă mondial. O să așteptăm ca ultima dictatură din lume să-și dea acordul pentru a face ceva în Uniunea Europe Europeană? Ne ascundem în spatele globalizării pentru a nu asuma responsabilitatea? Cred că este lipsit de raționalitate acest lucru și cred că trebuie să ținem cont de uh, pericolul uh, delocalizării, dar pe de altă parte uh, nu alții trebuie să hotărască în această privință. Președintele, Mulțumesc, doamnă. Domnul Sven Gigold, două minute. Ja, liebe Kollegen... Dragi colegi, aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei Podimata pentru acest raport. Sarcina nu i-a fost ușoară. Ați observat, cred și dumneavoastră, în ultimul timp câte e mail am primit și ce discuții aprinse s-au iscat și în cadrul unor grupuri politice, pentru că acest subiect este atent urmărit de cetățeni. Aceștia urmăresc acum îndeaproape care este poziționarea politicienilor din Parlament față de acest subiect. TTF reprezintă rezultatul unei inițiative cetățenești, o inițiativă cetățenească care provine de la taxa Tobin. Și va fi foarte importantă acum vocea și decizia Parlamentului. O întrebare centrală planează asupra noastră. Dacă să fie o taxă globală, ei bine, la nivel global, abia dacă mai găsim uh, opozanți ai acestei uh, taxe. Trebuie să spunem foarte clar că mulți dintre cei care se opun uh, acestei taxe se ascund acum în spatele argumentului Europei, argumentului că această taxă va fi doar una europeană, dar ar trebui să demontăm acest uh, argument, fiindcă avem taxe pe tranzacție financiare de succes la nivel național, care funcționează foarte bine pentru fragmente de piață. Deci, deși dacă domnul Șemeta acum uh, se, uh, lucrează la studiul de impact, să nu plecăm de la, strict de la premisa uh, dacă o taxă funcționează sau nu, ci ar trebui să vedem unde anume putem să implementăm această taxă regional, local, național și unde putem să o uh, uh, emitem global. Se spune că vrem să impozităm tranzacțiile financiare. Nu ar trebui ca mâine să votăm împotriva acestei taxe. De aceea solicit, domnule Șemeta, să faceți un studiu echitabil, cinstit, să vedeți exact uh, cât de subimpozitat este sectorul financiar. Și haideți, dragi colegi, mâine să transmitem un mesaj clar pentru această taxă pe tranzacție financiară la nivel european. Nu avem niciun motiv să ne dăm acum la o parte. Mulțumesc, spune președintele, doamna Ilda Figherei, domnilor și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. De mult timp este nevoie de o taxă pe tranzacție financiară în întreaga lume și deci și în Uniunea Europeană. Trebuie să punem capăt uh, existenței acestor paradisuri fiscale și produselor financiare speculative cu caracter la fel de urgent. Trebuie să prevenim uh, speculațiile în ce privește o gamă largă de produse, domeniul imobiliar, uh, pensii, polițe de asigurare, ca să nu uităm de produsele derivate, inclusiv cele bazate pe datoriile suverane. Um, Comisia, din păcate, nu a avansat cu astfel de propuneri, dar știm că pagubele financiare provocate de evaziunea fiscală și de frauda fiscală în Europa costă cam 250 de miliarde de euro pe an, ceea ce în sine ar fi suficient să se reducă datoria publică fără a trebui să creștem impozitele veniturile potențiale de pe urma unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare, chiar pe scară redusă, ar da cam 200 de miliarde de euro în Uniunea Europeană. Chiar mai mult dacă s-ar aplica pe plan global. Deci ar trebui să ne întrebăm cum ar putea fi acceptabil să se amâne o poziție clară în ce privește instituirea unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare în Uniunea Europeană, utilizând scuza că avem nevoie de încă un studiu de evaluări suplimentare și mai departe. A venit momentul să luăm decizii clare în impozitarea capitalului.